ne va garanta sustenabilitatea economică și socială, apărarea intereselor uh, pescarilor și a economiei noastre în general. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Milana. Trebuie să vă spun în plus că declarația scrisă numărul 52 despre copiii uh, care suferă de sindromul Down a întrunit de asemenea uh, un număr mai mare de semnături decât majoritatea simplă a membrilor care fac parte din Parlamentul European și în baza articolului 123 din regulament, această declarație va fi trimisă destinatarilor și va figura în procesul verbal de la următoarea plenară. Așa s-au cuvântul domnului Cutaș, care a fost printre promotorii acestei declarații scrise.

i cred că prin mesajul pe care îl transmitem astăzi atât de simplu i în acelai timp încărcat de uh, uh, semnificaie parlamentul european uh, este solidar cu aceti copii cu sindrom down i apără dreptul lor de a fi deplin integrai într o uniune a diversităii. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc frumos, domnule cuta și Să trecem acum la vot. Votul după procedura simplificată, primul de pe ordinea de zi, raportul domnului Sarumoci privind